avea loc imediat acum. Cu aceasta trecem la vot. Este vorba despre șase propuneri de rezoluție cu privire la pedepsa cu moartea în Belarus, mai ales uh, în cazul lui Dimitri Canavalov și Vladislav Kavaliov. Avem o rezoluție comună din partea a șase grupuri parlamentare și pentru că nu există amendamente, uh, trecem direct la vot. Cine este pentru această rezoluție? Împotrivă? Abțineri? Se pare că este unanimitate. Trecem la rezoluția privind Egiptul. Aici există șapte propuneri de rezoluție și o rezoluție comună din partea a șapte grupuri parlamentare. Nici aici nu au fost înaintate amendamente, de aceea trecem la votul per total. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri și acest vot întrunește majoritate unanimă. Conform ordinii de zi, urmează votul referitor la șase propuneri de rezoluție referitor la pedepsa cu moartea în Japonia. Avem o rezoluție comună, un amendament, uh, o intervenție privind uh, procedura. Îmi cer scuze că intervin. Am, că crezut că este vorba despre o rezoluție comună uh, și despre o rezoluție separată a AFD. Cred că este confuză situația. Puteți clarifica cum stau lucrurile de fapt? Domnule Chichester, suntem uh, într totul pe direcția cea bună. A existat o rezoluție EFD pe marginea uh, Japoniei. Însă până acum am votat Egiptul. La Japonia avem șase propuneri de rezoluție, o propunere de rezoluție comună din partea un, a cinci grupuri parlamentare și înainte vom vota propunerea de rezoluție a uh, grupului EFD. Cine este pentru acesta? Împotrivă. Abțineri? se respinge. Cu aceasta trecem la propunerea de rezoluție comună din partea a cinci grupuri parlamentare. Aici nu avem amendamente înaintate, de aceea votăm textul în ansamblul său, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Rezoluția este adoptată 43 pentru, 4 abțineri și în rest unanimitate. Procesul verbal al acestei ședințe va fi adoptat, va fi înaintat spre adoptare următoarei plenare. Rezoluțiile care au fost adoptate vor fi transmise tuturor celor implicați. Doresc tuturor colegilor drum bun și călătorie plăcută. Domnule Corola, vă rog, Domnule președinte, aș dori să vă spun că am votat pentru. Consola mea de vot nu a funcționat. Da, am luat notă de acest lucru, doamnă Corola. Doresc tuturor colegilor călătorie plăcută și uh, dacă din cauza vremii sau a grevei rămâneți cumva pe drum în Republica Federală Germania, atrag atenția tuturor colegilor că în această joi, înainte